dezbaterea comună privind descărcarea de gestiune uh, două mii treisprezece al doilea raport domnul czarnecki uh, și al doilea raport domnul czarnecki descărcarea de gestiune institutul european de inovare și tehnologie al, doilea raport czarnecki întreprinderea comună eniac și al doilea raport czarnecki bugetul general al uniunii europene consiliul european și consiliu. Îi dau cuvântul domnului Cernețchi pentru uh, a introduce subiectul. Domnul Cernețchi, aveți cuvântul. panie przewodniczący panie komisarzu panie i panowie! mulțumesc domnule președinte stimate domnule comisar doamnelor și domnilor e o dezbatere importantă și păcat că are loc la așa o oră înaintată pentru că de obicei la ora asta oamenii se uită la filme, de exemplu filme de acțiune în legătură cu jafuri și aici, aici vorbim și aici de mulți bani, de bani care trebuie controlați, care uh, trebuie monitorizați ca Uniunea Europeană și instituțiile sale să-și poată proteja imaginea și să fie respectate de cei care plătesc impozite de contribuabilii noștri. Uh, uh, iată, Institutul uh, European de Inovare și Tehnologie cu sediul la Budapesta, vreau să spun că s-a implementat un audit ex post în legătură cu granturile și de asemenea s-a îmbunătățit certificatele de calitate în legătură cu granturile, modificând procedurile. Acest institut iată, a elaborat o metodologie mai detaliată pentru certificare și și-a îmbunătățit și procedurile de achiziții publice, așadar aș spune rezumat că, într-adevăr, s-au observat progrese în modul de funcționare a Institutului European de Inovare și Tehnologie în ce privește caracterul uh, legal și reglementar al tranzacției uh, și acordării granturilor. A crescut și nivelul de securitate, totuși trebuie să ne reamintim faptul că Curtea Europeană de Conturi pentru a doua oară în ultimii doi ani uh, a emis o opinie calificată și trebuie să subliniem de asemenea faptul că aproximativ 87% din cheltuielile uh, care au legătură cu granturile um, au stârnit semne de întrebare auditorii uh, au avut uh, comentarii în legătură cu beneficiarii acestor granturi și există un risc uh, de nereguli. Ar trebui să examinăm mai atent uh, activitățile acestui, acestui institut. În um, opiniile Curții de Conturi demonstrează că, cel puțin în trecut, acest institut nu a funcționat cum se cuvine. Uh, ar trebui acum să ne concentrăm asupra muniției și asupra verificării activității Institutului și dacă acesta va pune într-adevăr în aplicare um, recomandările despre ENIAC și Artemis, eu cred că nu e nevoie în legătură cu ele o discuție în detaliu, deoarece deja au fost supuse unui control atent, că despre Consiliul European, am menționat în repetate rânduri în rapoartele pe care le-am elaborat anterior, și anume, Consiliul ca instituția Uniunii Europene ar trebui să aibă și el o responsabilitate democratică în fața cetățenilor europeni. În mod proporțional cu bugetul acestei instituții. Mm, sunt o serie întreagă de, există o serie întreagă de probleme nerezolvate, încă deoarece Consiliul în mod constant, din păcate, nu reacționează cererilor noastre de explicații și n-ar trebui să ne surprindă faptul că se creează aceste probleme la nivelul Consiliului și cred că ei nu joacă un joc foarte fair play. E un joc care ar trebui să ia sfârșit, însă trebuie să vedem și ă, voință politică. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule raportor. Mă aflu aici în numele colegei uh, Gheorgheva și pot vă spun că Comisia ia notă de propunerile sub, uh, făcute uh, de Comisia de Control Bugetar de a oferi uh, descărcarea pentru uh, întreprinderea comună Artemis, dar și pentru uh, ENIAC pentru Institutul European de Inovare și Tehnologie, EIT, dar și ia notă și de faptul că se refuză descărcarea pentru Consiliu pentru anul financiar 2013. Comisia se observă cu bucurie, cu bucurie că Comisia de Control Bugetar este de acord că întreprinderile comune uh, e, um, succesoare ale Artemis și ENIAC au luat măsuri pentru a se adapta la, record, la recomandările făcute de Curtea de Conturi și, de, și deci că propune acordarea descărcării pentru 2013. ENIAC și Artemis au arătat că parteneriatele public-private pe un model tripartit uh, bazat pe cooperarea statelor membre a Uniunii Europene și industriei pot duce la rezultate extraordinare, inclusiv standarde mondiale pentru software-uri, dar nu numai. Asta oferă un avantaj competitiv industriei europene și crește capacitatea acesteia de a crește, așa cum s-a văzut și uh, din uh, implicarea foarte mare a industriei în, acest, uh, în aceste proiecte. Ambele proiecte au avut un efect de pârghie ridicat. Fiecare euro din bani publici a dus la o investiție de cel puțin 3 euro din partea industriei în aceste două uh, inițiative. ENIAC și Artemis oferă o oportunitate unică și un mod eficace de a funcționa și pentru industrie. În plus, se asigură o cooperare în întreaga Europa și asta creează o masă critică pentru uh, sisteme electronice uh, Uh, cât se poate de importante pentru viitorul digital al Europei. Inițiativele au finanțat în fiecare an mai mult de 3.000 de um, ingineri și cercetători în uh, domeniu. Munca lor ajută uh, susținerea a cel puțin 80.000 de locuri de muncă în Europa în fiecare an. În, cadrul, în programul cadru Orizont 2020 uh, întreprinderea unică ENIAC și întreprinderea unică Artemis sunt uh, fuzionate într-un uh, sistem uh, care se numește Excel. În Excel s-a găsit o soluție structurală pentru verificări și audituri ex post a noilor cheltuieli. În propunerea de rezoluție se cere comisiei să efectueze o evaluare pentru a evalua activitățile ENIAC și Artemis uh, pentru, în vederea exercițiului descărcării pentru 2014. Comisia intenționează să uh, ia în considerare această solicitare împreună cu regulamentul Excel, care solicită o evaluare interimară a Excel uh, care la rândul său va include uh, evaluarea finală a Artemis și ENIAC. Se vor face evaluări separate asupra dacă s-ar face evaluări separate a ambelor um, o, proiecte, s-ar crea o sarcină, o povară mult prea mare, atât pentru beneficiar cât și pentru comisie. De asemenea, comisia va oferi consultanță și sprijin total pentru Excel în eforturile sale continue de a răspunde la îngrijorările exprimate de Parlamentul European. Institutul European de Inovare și, și Tehnologie a făcut mari uh, îmbunătățiri în domeniile identificate de decizia Parlamentului privind legalizarea, legalitatea și regularitatea uh, tranzacțiilor sale. Uh, EIT și-a reformat metodele de audit. Linii, uh, de asemenea, și-a reformat uh, liniile directoare privind acordarea granturilor și procedurile. Drept urmare, rata de eroare pentru 2014 este de numai 0,9%. EIT, de asemenea, a luat măsuri pentru a-și îmbunătăți planificarea și monitorizarea. Nu în ultimul rând, aș dori să vă spun că câștigătorul premiului EIT de anul acesta, domnul Govida Abeduai, a fost selecționat ca finalist în, comp- în uh, competiția pentru antreprenor uh, social este exact profilul pentru care uh, a fost creat EIT. În ceea ce privește descărcarea pentru Consiliul, pentru Consiliu, Comisia regretă că nu s-a putut găsi o soluție între cele două brațe ale autorității financiare. Această dispută se durează deja de șase ani. Comisia consideră că

altfel se poate spune că procedura de descărcare bugetară nu este serioasă. mulțumesc. domnul un minut. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vorbesc despre descărcarea de gestiune a Institutului pentru Inovare și Tehnologie. Am fost uh, raportor din umbră și vreau să mulțumesc raportorului pentru cooperare, pentru raportul uh, descărcării de gestiune. Inițial am refuzat să acordăm descărcarea pentru EIT dintr-un număr de motive. În primul rând pentru că era vorba de acea rată de eroare de 3% uh, detectată în granturile pentru comunitățile de cunoaștere și inovare, CCI, apoi erau erori în procesul de achiziții publice și alte probleme privitoare la personal. Uh, de atunci până acum am avut uh, din partea acestui institut un raport care arată că fac progrese și de asemenea recent am vizitat uh, sediul acestui institut <clears throat> și am văzut cu ochii mei că într-adevăr s-au făcut progrese. De exemplu, după cum a spus domnul comisar, rata erorilor a scăzut la 0,9%, Eh, ei au o nouă procedură de achiziții publice și de asemenea eh, noi proceduri de evaluare a personalului care sperăm noi că vor ajuta în eh, reducerea schimbărilor pe mari de personal. Deci, domnule președinte, voi vota în favoarea acordării descărcării pentru acest institut și când vom primi raportul Curții de Conturi pentru descărcarea 2014 vom vedea, sunt convins, progrese substanțiale. Domnul Ali, două minute. Mulțumesc, domnule președinte domnule comisar domnule czarnecki stimați colegi am amânat uh, uh, descărcarea anul trecut uh, pentru Uh, EIT pentru anul 2013. Însă, după ce la sfârșitul iunie am primit un raport din partea EIT în legătură cu progresul uh, făcut, uh, am putut să tragem următoarele concluzii în legătură cu această situație, în legătură cu mai multe domenii. În ceea ce privește legalitatea tranzacțiilor, Institutul și-a îmbunătățit calitatea um, certificatelor de audit. Folosirea noilor metode de lucru au îmbunătățit auditurile ex ante și ex post fost. Procedurile interne ale Institutului vor uh, putea fi acum considerate ca fiind în conformitate cu regulile de achiziții publice. Apoi, în ceea ce privește capacitățile interne de audit ale Institutului, putem spune că s-au implementat uh, anumite îmbunătățiri. Există uh, schimbări uh, pozitive și în ceea ce privește alte proceduri aplicate de acest uh, institut. A fost uh, îmbunătățită capacitatea de absorție a beneficiarilor. Uh, și s-a îmbunătățit uh, cifra de afaceri. Ca urmare a acestor audituri uh, interne, am putut uh, vedea că s-au pus la punct și planurile de acțiune și implementarea lor. Până la sfârșitul 2015 ne așteptăm ca majoritatea acestor acțiuni să fie finalizate. Prin urmare, putem considera că uh, Uh, un raport special al Curții de Conturi uh, va putea să aducă lumină în legătură cu abilitatea acestui institut de a aduce inovație în Uniunea Europeană. Aș dori să discut puțin uh, distribuirea în Uniunea Europeană a diverselor comunități de cercetare și inovație. Am putut observa anumite schimbări pozitive, susținem acordarea descărcării pentru acest institut în ceea ce privește bugetul său și aprobăm și descărcarea pentru Consiliu pentru 2013. Mulțumesc. Și noi, domnul Domnul Scholtes, un minut și 30 de secunde. Hvala za besedo. Sam se bom osredotočil na vprašanje razrešnice. Mulțumesc, domnule președinte. Eu mă voi referi la descărcarea, procedura de descărcare a Consiliului. Au trecut șase luni de când Parlamentul a amânat acordarea descărcării pentru Consiliu și, din nou, dezbatem dacă um, Consiliul în sfârșit va dezvălui modul în care își gestionează fondurile. Procedura de descărcare este obligatorie pentru instituțiile europene și Consiliul nu face excepție. Implementarea bugetului pentru această instituție trebuie să fie verificată la fel ca și pentru celelalte instituții. Cum este posibil ca Parlamentul European să nu poată uh, vedea cum se cheltuie bugetul Consiliului, timp de atâția ani la rând. Cum este posibil ca atâția ani la rând să nu discutăm nici măcar cu reprezentanții Consiliului când dezbatem acest uh, subiect? cetățenii se așteaptă mm, de la noi să se asigure responsabilitatea. Instituțiile cheie, inclusiv Consiliul, trebuie să da dovadă de credibilitate în fața cetățenilor europeni. Sunt convins că nu este suficient să facem la apel la Consiliu să dezvăluie informațiile. Noi solicităm, noi verzii, uh, tocmai de aceea, printr-un amendament, uh, solicităm să se impună o, rezerv, o rezervă financiară pentru Consiliu. Nu acordăm descărcarea pentru 2013 și dorim o sancțiune și pentru 2016. Aș dori să mulțumesc uh, pentru uh, această propunere de, de a nu uh, acorda descărcarea pentru Consiliu. E foarte rar că putem vedea vreo critică adusă vreunei instituții europene în acest for. Practic există aici o problemă de comunicare. Consiliul pur și simplu nu răspunde la întrebările noastre legate de cheltuieli, de angajamente, legate de proiectele de construcție, precum uh, palatul uh, uh, rezidențial, chestiuni legate de modernizare și așa mai departe. Nu ar mi-aș dori să spun că aș dori să îl laud pe raportor pentru un, acest curaj neobișnuit, însă situația nu este la rândul său atât de neobișnuită, nu-i așa? Pentru că decăscarea a fost acordată în 2009, 2010, 2011, 2012, Acum vorbim despre 2013, dar tot nu avem răspuns la întrebări. Practic, uh, așteptăm un răspuns din partea Consiliului, amânăm descărcarea, dar răspunsul tot nu vine. Prin urmare, fie credem în Europeană și instituții sare, fie nu credem. Dacă credem, atunci este o rușine că Parlamentul este ignorat în acest fel. Dacă nu credem, atunci, din păcate, practic lucrurile decurg ca de obicei pentru Uniunea Europeană. Domnul Jdeciovski, 1 minut 30 de secunde pane předsedající pane. mulțumesc domnule președinte domnule comisar doamnelor și domnilor deja de la începutul acestui mandat am spus foarte clar că nu vom tolera niciun fel de erori uh, cu rea voință um, uh, din bani europeni acest institut uh, de inovare și tehnologie uh, are antecedente atât în ce privește punerea în aplicare a bugetului cât și în caracterul legal al acordării granturilor și uh, nu s-au n-au avut un rezultat lucit la verificarea ex ante, managementul lor în general a fost de proastă calitate, probleme cu personalul, de asemenea de aceea am hotărât să suspendăm orice activitate de audit. Uh, cu toate acestea, iată, a fost numit un nou management și acest institut a făcut mari progrese, motiv pentru care am luat o decizie în favoarea acordării descărcării, însă vom continua monitorizarea lor, ei și-au îmbunătățit activitatea și uh, pot uh, susține acordarea descărcării și atâta timp cât institutul va continua să rezolve uh, problemele, mm, toate bune și frumoase. Însă asta intră în contrast cu actitudinea Consiliului, care uh, pur și simplu uh, nu este alături de noi, noi nu le acordăm descărcarea. Acum mingea e în terenul lor ca să ne ajute și ei pe noi. Balcitis, uh, un minut. Gerbiamas pirmininke, Reamintesc cel patikinimu, bendroji įmonė padarė nemažą pažangą Mulțumesc, domnule președinte. Excel a făcut uh, mari progrese în implementarea planului de acțiune pentru a remedia uh, lipsurile menționate de Curtea de Conturi. S-au luat măsuri pentru asigurarea calității, s-a făcut schimb de informații privind, privind, uh, schimbul, uh, privind sistemul informatic, s-au făcut schimb de bune, bune practici, uh, s-a îmbunătățit politica privind conflictele de interese, s-a creat o bază de date în acest sens și cum ENIAC și Artemis nu mai există separat, noua companie va trebui să implementeze noile etape. Va trebui să îi dăm timpul. Domnul Deutsch, un minut 30 de secunde. tisztelt elnök úr kedves képviselőtársaim! az Mulțumesc domnule președinte stimați colegi Refuzul descărcării pentru Consiliu, din păcate, nu este o noutate. De ani de zile, Consiliul ignoră dorințele și întrebările Parlamentului. Este a cincea oară că Parlamentul refuză acordarea descărcării. Consiliul nu este niciodată prezent când se discută despre descărcarea sa, nu răspunde la, la întrebările Parlamentului, nu pune la dispoziție documentele care ar fi necesare pentru acordarea descărcării sau pentru procedura de descărcare. Nu avem informații uh, referitor la politica imobiliară a Consiliului, referitor la cheltuieli, referitor la rezultate. Nu putem să aflăm care sunt planurile, cum este managementul financiar și deci nu putem lua o decizie uh, justificată în ceea ce privește gestiunea fondurilor de către Consiliu. Consiliul nu respectă procedurile care sunt valabile pentru toate instituțiile europene. Iar PPE sprijină pro, uh, propunerea de refuz a descărcării. Domnul Sarva Ma nu este în sală. Uh, o rugăm pe doamna Gresle să ia cuvântul pentru un minut și un minut. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, acordarea descărcării este o sarcină prevăzută de tratate pentru Parlamentul European și Asta se așteaptă și oamenii de la noi, să vedem cum s-au cheltuit banii. De aceea, domnule comisar, uh, da, mă bucur de uh, succesele înregistrate la uh, întreprinderile comune, dar avem nevoie de o, un rol mai puternic al comisiei, avem nevoie de supraveghere. Mă uimește numărul de probleme în aceste mini-bugete. Sunt bugete foarte mici și cred că ar trebui să fie mult mai transparente Uh, decât ceea ce am văzut noi până acum. Dar acum să trec la Consiliu. Este scandalos faptul că Consiliul, Consiliul își ia atât de puțin în serios um, datoria, obligația de a își publica cheltuielile. Consiliul trebuie să dea recomandări referitor la gestiunea fondurilor. Scrie în tratat că um, Comisia trebuie să dea și ea recomandări. Dar, între timp, uh, ar trebui să putem vedea toate, cum sunt cheltuite toate fondurile și ar fi uh, frumos dacă Consiliul ar accepta în sfârșit uh, să se supună, pentru că este ridicol ce probleme ne face. Minut. Micro. spoštovani podelitev razrešnice. domnule președinte acordarea descărcării este o procedură normală în mediul privat dar și în instituțiile publice unde Asta se face în numele alegătorilor. De aceea salut uh, raportul uh, care se ocupă de Artemis, de ENIAC și și de EIT și s-au identificat îmbunătățiri în 2014, s-a ținut cont de recomandări și uh, ei s-a conformat instrucțiunilor. Însă problematic e faptul că, iată, Consiliul uh, încă nu își dorește să acționeze ca o instituție responsabilă față de Parlament. De deci, cred că ar trebui să urmăm recomandările raportorului și să nu acordăm descărcarea Consiliului. Trecem acum la procedura CHDI. Avem un singur uh, solicitant. Domnul Marias, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a asigura transparența și democrația, Parlamentul European trebuie să acționeze conform articolelor din tratat. Și asta înseamnă că Parlamentul trebuie să verifice bugetul european și asta înseamnă și Consiliul European. Însă Consiliul se crede stat în stat, care nu trebuie colorat. De ani de zile nu reacționează la întrebările Parlamentului European. Și cheltuielile Consiliului trebuie să fie controlate, la fel ca și cheltuielile celorlalte instituții. Însă, Consiliul nu colaborează nici cum, nu vrea nici măcar să dea un răspuns uh, scris referitor la um, angajamentele uh, aprobate, referitor la um, Residence Palace. Sunt de acord așadar cu raportorul de a nu se acorda uh, descărcarea. Domnule comisar, aveți cuvântul. Thank you, Chair. Dear Rapporteur, as you know, I'm here. Domnul președinte, după cum știți, uh, mă aflu aici uh, pentru a reprezenta pe colega mea, Cristalina Gheorgheva. Și în numele său aș dori să vă mulțumesc încă o dată pentru ocazia de a interveni în această discuție comună legată uh, de descărcarea pentru Consiliu și pentru întreprinderile comune. Ne bucurăm că v-ați gândiți să acordați descărcarea uh, pentru aceste întreprinderi comune. Acestea au făcut progrese majore în ceea ce privește gestionarea um, și controlul, iar Comisia va continua să le ofere consultanță și sprijin în eforturile lor uh, continue de a face față îngrijorilor Parlamentului European. Vă mulțumesc foarte mult! aveți cuvântul. Domnule Cernețchi, aveți cuvântul. panie przewodniczący! panie komisarzu! mulțumesc domnule președinte domnule comisar dragi colegi iau cuvântul într un moment uh, special al vieții mele să vă explic asta la finalul cuvântării mele, însă acum aș dori să încerc să răspund uh, celor spuse în cursul discuției, dar într-adevăr, deja am arătat, ca să spun așa, un cartonaj galben uh, Institutului European de Inovare și Tehnologie și eu cred că mm, foarte bine am făcut că am făcut așa, deoarece Iată că după asta a început să funcționeze mai bine și uh, pur și simplu l-am forțat <laughs> să funcționeze în mod mai eficient. Așadar a făcut progrese. Cât despre Consiliu, într-adevăr, acum șase luni ne aflam într-o situație în care am fi dorit ca și Consiliul să arate cel cartonaș galben, însă nu s-a făcut așa, din păcate nu s-a, așa ceva nu s-a întâmplat și toți reprezentanții grupurilor politice din Parlament, indiferent de culoarea politică, sunt de acord că uh, e inacceptabil. Iată, al cincilea an la rând avem probleme cu Consiliul. Uh, pe bună dreptate s-a spus aici că cetățenii au alte așteptări. E un scandal. Nu mă tem să folosesc cuvânt, cuvântul acesta. Este o cuvântare, dar folosesc pe drept cuvânt. Consiliul pur și simplu refuză să coopereze. Uh, în repetate rânduri a, renunțat, a refuzat și domnul Arnold are dreptate. E o poveste fără sfârșit. Deci, noi trebuie să fim hotărâți, trebuie să fim coerenți. Până la urmă, e o chestiune de onoare pentru Parlamentul European. Pentru că noi trebuie să fim responsabili în fața cetățenilor, alegătorilor noștri. Așadar, nu putem da înapoi. Trebuie să facem presiune asupra Consiliului pur și simplu să-i forțăm mâna. Vor, noi dorim un partener de dialog. Vă mulțumesc și acum că am ajuns la finalul uh, cuvântării mele. Tocmai am aflat că fiul meu a fost ales pentru a doua oară membru al Parlamentului Polon și îmi face mare plăcere să anunț așa ceva. Mulțumesc! Felicitări! Uh, dezbaterea comună este închisă, votarea va avea loc mâine și cu aceasta <laughs> I don't think that somebody would uh, ask you for a blue card. Nu cred că cineva ar dori să ceară în cartonaș albastru pentru a dezvolta acest subiect, însă încă o dată uh, felicitări. Ce La procedura uh, one, min, one minute speech.